So if um, you could take your seats, it's 10 o'clock and we're going to start. Bună ziua, vă rog frumos să luați loc, vom începe ședința imediat. Thank you everybody. So the... Vă mulțumesc uh, tuturor. Bun venit din nou la ședința Comisiei IMCO, am făcut exerciții fizice în dimineața aceasta, ne-am dus la Comisia Jurii pentru o ședință comună, dar iată ne-am întors în sala aceasta și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, contractele de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri. Pascal Alimon este raportor și îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, Vicky. Piața digitală, stimați colegi, este deja o realitate. Deja facem achiziții online, se fac vânzări online, con- conținuturile uh, online sunt consumate transfrontalier, uh, accesul la materialele video este transfrontalier de asemenea. Comisia Europeană își dorește să îmbunătățească această uh, Uh, piață digitală prin intermediul unor acte legislative propuse. Printre acestea se numără uh, propunerea legislativă cu privire la comerțul transfrontalier de bunuri digitale. Există noi reguli cu privire la copyright, cu privire la utilizarea articolelor online. Uh, și raportul pe care îl discutăm astăzi, care se referă la propunerea legislativă uh, referitoare la contractele de vânzare online uh, la distanță de bunuri tangibile. Se dorește o îmbunătățire, o armonizare se dorește din nou o armonizare a legislației comune în materie de vânzare. Comisia Europeană adoptă o altă perspectivă în momentul de față, folosește acte legislative țintite care sunt menite a genera sau a ne ajuta să ajungem la acea deplină comercializare online uh, transfrontalieră. Uh, în momentul de față, doar 15% dintre uh, cumpărători cumpără online transfrontalier și mai puțini vânzători fac vânzări online transfrontaliere și 5% dintre serviciile furnizate transfrontalier în momentul de față sunt europene. Și asta din pricina faptului că în Europa, ca urmare a implementării directivei din 90, s-a ajuns la, în situația următoare. Există diferite uh, Există diferite măsuri reparatorii disponibile la nivel european, există diferite uh, obligații de notificare și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în calitate de comerciant care vând în uh, străinătate trebuie să cunosc o mulțime de elemente pentru a putea uh, comercializa un bun, ținând cont, bineînțeles, de diferitele drepturi ale cumpărătorilor. Există anumite companii care fac vânzări online, uh, care își permit să se pregătească pentru uh, genul acesta de uh, probleme, dar micile companii nu pot să facă lucrul acesta și, prin urmare, micile companii nu își vor asuma Uh, rolul de vânzători online. Și tocmai de aceea trebuie să ne punem întrebarea cum anume putem să generăm încredere atât în sânul uh, cumpărătorilor cât și în cel al uh, vânzătorilor pentru a putea dezvolta potențialul enorm al pieței digitale. Asta e prima întrebare. A doua întrebare, cum putem să ne asigurăm că uh, Um, companii precum Amazon și altele de genul acesta nu obțin uh, sau nu dețin monopol pe piața digitală cum putem să le oferim micilor companii posibilitatea de a se integra pe această piață. În al treilea rând, trebuie să ne întrebăm cum anume putem să ne asigurăm că micile, vân, uh, micile magazine din orașele noastre nu cad pradă vânzărilor online. Uh, cum putem să păstrăm aceste locuri de muncă. Deci, iată, există o serie de provocări, dar și șanse în toată această sferă. Prin uh, această propunere legislativă putem contribui la răspunderea, la, a, la găsirea unui răspuns la aceste întrebări. Nu un răspuns complet, dar uh, unul suficient de important. După consultarea atât a cumpărătorilor cât și a vânzătorilor, uh, s-a ajuns la principiile de bază statutate în acest raport. Și anume, eu pornesc de la premisa unei armonizări de pline pentru eliminarea tuturor barierelor legislative. În al doilea rând, îmi doresc să existe un singur uh, set de norme pentru uh, comercializarea online și cea offline. Și în al treilea rând, în raportul actual nu propun cine știe ce schimbări ale sistemului de protecție a consumatorilor și asta, într-adevăr, a generat critici în uh, sânul unor uh, colegi și cu siguranță criticile vor curge în, continu- în continuare. Dar vreau să vă spun de la bun început că raportul acesta nu este bătut în uh, cuie, el descrie, descrie un status quo. Cei dintre dumneavoastră care mă cunosc știți prea bine că sunt dispus să lucrez pentru obținerea unor compromisuri. Deja ieri la Comisia Jurii am uh, discutat un aspect esențial al acestui raport. Am uh, discutat la Comisia Jurii despre uh, posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a forța cum vânzătorii să garanteze o durată de viață a bunurilor pe care le vând îmi doresc așa ceva, cred că este posibil, dar uh, orice fel de decizie în acest sens uh, trebuie să fie una armonizată. După aceea eu sunt belgian și există în uh, legislația belgiană, dar și în cea franceză și în cea română uh, Uh, de asemenea, o, un concept acela al viciilor ascunse. Ei, uh, conceptul acesta este pe placul meu atâta timp cât el va rămâne așa cum este deja statutat în diferitele legislații. Îmi doresc uh, acea armonizare de plină, dar uh, acest uh, viciu ascuns ar trebui într-adevăr să fie transpus în toate legislațiile uh, Uh, naționale. Mi se pare foarte important. E important să nu avem fragmentare la nivelul legislației. nu e bine dacă oferim fiecărui stat uh, membru uh, posibilitatea de a defini un propriu sistem de protecție a consumatorilor, așa cum s-a întâmplat în 90 pentru că um, lucrul acesta este în detrimentul consumatorilor care au nevoie de un sistem cât se poate de clar. Și uh, lucrul acesta este important și în contextul contextul geoblocajului. Uh, uităm uneori de subiectul acesta uh, consumatorul își dorește o ofertă mai sporită, dar ne confruntăm cu uh, pericolul ca comercianții, pornind de la propunerea actuală a Comisiei, în momentul în care își uh, vând uh, bunurile în străinătate pot uh, face apel la Roma, la, nu mai pot face apel la Roma 1. Și uh, genul acesta de decizii, până la urmă, sunt în, detrimi, în detrimentul consumatorului. E important ca armonizarea să fie uh, uh, asigurată și odată ce această armonizare este asigurată, cred că și problematica geoblocajului va fi eliminată. După aceea, discut în raportul meu despre um, armonizarea vânzărilor online și a celor offline. Eu uh, îmi doresc ca în calitate de cumpărător să nu mă confrunt cu reguli diferite în cazul în care cumpăr un uh, blog la un magazin sau online. Orice altă decizie ar fi uh, complet uh, stupidă din punctul meu de vedere. Dar e drept că genul acesta de armonizare ar putea să intre într-o coliziune puternică cu alte acte legislative. Deci va trebui să verificăm lucrul acesta. Am purtat uh, deja discuții cu Comisia și cu Consiliu. Uh, Comisia este de acord cu această propunere a noastră, dar vom mai verifica problematica cu ajutorul Serviciului Juridic al Parlamentului și Serviciul Juridic ne va oferi un aviz săptămâna trecută, dacă, săptămâna viitoare. Dacă Serviciul Juridic ne spune că va trebui să mai facem alte evaluări, le vom uh, Uh, bineînțeles, demara, dar îmi doresc ca lucrul acesta să se rezolve cât mai repede cu putință și asta în sânul Parlamentului, pentru că dacă uh, aruncăm mâța în uh, terenul Comisiei Europene, atunci propunerea legislativă va fi tergiversată și mai mult. Deci ar fi bine ca lucrurile să se rezolve la Parlament și acest amendament al meu să fie cât mai fundamentat cu putință. Există colegi care vor spune că protecția consumatorilor nu trebuie să scadă. Mai mult ca sigur, doamna Gerhardt va vorbi despre lucrul acesta. Ne va spune că nu își dorește niciun fel de scădere a standardelor de protecție a consumatorilor. La, această, la acest comentariu aș vrea să spun că în raportul meu def, definesc o perioadă de garanție de 2 ani și o perioadă de 6 luni pentru uh, um, furnizarea prob, uh, probelor. Aceste șase luni sunt deja uh, o regulă cât se poate declară în 25 de state membre ale Uniunii Europene. Dacă pornim de la principiul majorității, eu consider că este un compromis de la care putem porni. Iată, această propunere a mea nu atacă în niciun fel definirea uh, Uh, sistemelor de protecție a consumatorilor în majoritatea statelor membre. Asta, asta este primul meu argument. Al doilea argument ar fi următorul. Cei care vor armoniza uh, protecția consumatorilor la nivel european uh, vor duce la creșterea până la urmă nivelului de protecție a consumatorilor. De ce? Pentru că, spre exemplu, francezii se vor bucura ca urmare a acestei măsuri de aceleași drepturi pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Eu uh, sunt de acord ca protecția consumatorului să atingă standarde cât mai înalte cu putință, așa cum uh, ne spune și uh, uh, tratatul de la Lisabona. Nu se vorbește acolo despre cel mai înalt nivel, și despre un nivel înalt de protecție a consumatorilor. Dacă însă ne gândim la perioada de prescriere de șase ani uh, din Regatul Unit și le-am uh, am uh, transfera această prescriere pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, eu sunt sigur că germanii nu vor fi uh, mulțumiți și nici, nici polonezii. Deci trebuie să găsim un echilibru, să creștem nivelul de protecție a consumatorilor, dar nu trebuie să țintim neapărat spre cel mai înalt nivel. După aceea, mă apropiu de încheiere, și vreau să vă spun că ceea ce propunem noi nu este în beneficiul uh, doar al marilor companii de genul Amazon, ci ne, ne gândim și la micile companii. Eu îmi doresc ca și companiile cu doi angajați să poată fi active pe piața digitală. Îmi doresc ca pe viitor, îmi doresc ca aceste mici companii să nu fie obligate să, um, să, să recurgă la cine știe ce consultanță juridică pentru a se putea angaja pe piața digitală. Îmi doresc ca toată lumea să respecte aceleași reguli, fie că e uh, vorba de o companie mare, fie că e una mică și în felul acesta uh, vom promova și companiile mici. Acum dați-mi voie să le mulțumesc pentru colaborare tuturor colegilor. Am văzut asta și la jurii, uh, și la Comisia INCO, bineînțeles. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Sunt dispus să ajungem la compromisuri. Ne dorim cu toții, bineînțeles, reguli clare și cât mai simple cu putință. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim. Peste jumătate de oră avem uh, voturile, deci trebuie să respectăm acest uh, termen pe care îl avem la dispoziție. Vă rog frumos să-mi arătați care dintre dumneavoastră doriți să luați cuvântul uh, și, și nu vă aflați pe lista raportorilor din umbră și așa voi ști cât timp ne mai trebuie. Lucy Anderson începe. Vă mulțumesc, domnule Arimon. Uh, vă mulțumesc că sunteți de acord cu ideea de nivel înalt de protecția consumatorilor. Dar dați-mi voie să vă spun că propunerea Comisiei Europene și nici propunerea dumneavoastră nu garantează un nivel înalt de protecție a consumatorilor. Îmi vă mulțumesc pentru flexibilitatea de, despre care vorbiți. Uh, Uh, e nevoie de flexibilitate pe parcursul negocierilor. De ce? Pentru că trebuie să ne gândim atât la consumatori cât și la antreprenori. Armonizarea de plină este un obiectiv bun, trebuie să-l atingem, dar uh, în maniera cea mai bună cu putință și eu cred că suntem capabili de lucrul acesta. Dar trebuie să ne gândim că dacă există încredere în vânzările online și cele offline, uh, această încredere este în beneficiul atât al consumatorilor cât și a antreprenorilor lucrătorilor. În ceea ce privește perioadele de limitare, sunt foarte com- confuze. Eu uh, nu consider că o limitare pentru statele membre merge sau contracarează până la urmă armonizarea de plină. Eu nu cred că putem să excludem ideea acestui backstop limitation și până la urmă cred că aceasta este problema cea mai spinoasă în negocierile cu Consiliul. Dacă nu trebuie să discutăm despre lucrul acesta, de ce să o facem? După aceea, Salut faptul că ați extins domeniul de aplicare al acestui act legislativ și asupra Uh, vânzărilor offline. De asemenea, vă mulțumesc pentru abordarea pe care o aveți cu privire la conținutul digital, dar uh, trebuie să fim atenți uh, pentru că nu ne dorim să, să comitem aceleași greșeli ca și în 1999. Uh, după cum spuneam și ieri la jurii, oricine va face o analiză de impact uh, trebuie să aibă grijă ca această analiză de impact să fie una într-adevăr solidă, uh, una care să implice pe toată lumea. Deci, într-adevăr, trebuie să ne grăbim, dar în același timp trebuie să nu uităm de această analiză de impact și să nu uităm despre toate problemele juridice care ar putea apărea. Avem nevoie de consiliere, consiliere după cum ați spus spus și dumneavoastră. Ieri la jurii am discutat despre durata de viață, într-adevăr. Vă mulțumesc că doriți să vă aplicați atenția și asupra acestui subiect în contextul raportului. Este un subiect important. Mai există și alte aspecte ale raportului uh, care mă dezamăgesc. Spre exemplu, mă dezamăgește faptul că ați renunțat uh, la o serie de măsuri reparatorii pentru defectele minore, după aceea mai există și defectele latente, care le sunt cunoscute cumpărătorilor, ei, și lucrul acesta trebuie să incluse în raport, trebuie să ne asigurăm că găsim soluții pentru aceste probleme, pentru că în realitate ceva ce, un defect care apare după o perioadă uh, Uh, de timp, în special în cazul în care uh, perioada aceea de furnizare a probelor s-a scurs deja, ar putea genera mari probleme în practică, dacă ne referim la o mașină de spălat sau ce știu eu, un fierbător de apă. Deci trebuie să analizăm cu mare atenție aspectele acestea. Și mai există aspecte pe care le-am discutat cu antreprenorii și antreprenorii mi-au spus că propunerile comisiei nu reflectă neapărat uh, practicile comerciale. Spre exemplu, regulile cu privire la o încălcare uh, flagrantă funcționează în momentul de față bine. Comercianții preferă să nu se, nu-și mai bată campul cu o serie de alte măsuri reparatorii, preferă să plătească banii înapoi sau să locuiască rapid uh, marfa defectuoasă. Deci, uh, Uh, iată, trebuie să ținem cont de lucrurile acestea. E important să ne gândim și la vânzători, dar și la cumpărători. Aceștia din urmă, urmă trebuie să beneficieze de măsuri reparatorii uh, uh, rezonabile. După aceea, problema sau propunerea aceasta are probleme de subsidiaritate. Senatul francez, în urmă cu câteva luni, a promulgat un aviz uh, Uh, prin care spunea că propunerile acestea generează o serie de probleme legate de subsidiaritate. Deci, dacă vrem să rezolvăm problema, trebuie să lucrăm cu mai mare atenție decât am făcut-o până în momentul de față și cred că putem față, face față acestei sarcini. Uh, Uh, și încă ceva, mă bucur că Comisia își dorește să trateze cam la fel um, produsele second-hand și cele noi. Mi-ar uh, plăcea să ne întoarcem la propunerea Comisiei mai degrabă decât uh, să adoptăm propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Bruset de la ECR nu este prezentă, deci îi dăm cuvântul lui Dan Dalton. Um, okay, I'll speak, uh, uh... auzit acum? Acum auziți? Mă auziți? Bun. Sperăm, grupul nostru speră că vom putea colabora îndeaproape pentru a încerca să reparăm această situație. Mulțumesc! Caia Calas Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să vorbesc în numele domnului Caia Calas, care își cere scuze pentru că nu poate fi astăzi aici are un alt vot în ITRE. Sprijină în totalitate abordarea raportorului, inclusiv includerea vânzărilor în domeniu. Scopul strategiei pieței unice este să elimine barierele în calea vânzărilor transfrontaliere. Dacă nu ne ocupăm de legislația contractuală, va fi mult mai dificil pentru noi să Um, justificăm încheierea geoblocajului, de exemplu. Mm, înțelege preocupările organizațiilor de consumatori care nu doresc căderea standardelor, dar regulile nu sunt scrise în piatră. Trebuie să vedem ce funcționează, ce nu, care sunt regulile importante pentru a crește încrederea consumatorilor în achizițiile online și ce reguli sunt prea costisitoare pentru companii și pe aceste concluzii să găsească un compromis. Rezultatele REFIT ne-au arătat că pentru 96% dintre problemele actuale în cazul bunurilor cu defecte, consumatorii au descoperit defectul în primii 2 ani de la achiziție. Prin urmare, poate că perioada de garanție de 2 ani ar putea să fie acceptabilă. În ceea ce privește inversarea sarcinii dovezii, rezultatele Refit sunt destul de slabe pentru că cele trei țări care au extins această perioadă peste șase luni au făcut acest lucru cu puțin timp în urmă, deci deocamdată e dificil pentru Comisie să aibă date în acest sens. Ar fi bine însă să înțelegem dacă nu ajută cumva consumatorii să aibă să ajungă la compensații și dacă a creat costuri suplimentare pentru uh, companii. Există și opțiunea rezilierii contractului în, care, în cazul în care lipsa de conformitate este semnificativă. Dar ne-ar plăcea să știm de ce raportorul a ales această abordare și dacă nu dă naștere la dificultăți cu privire la evaluarea aceasta, ce este o neconformare minoră și ce nu. Sperăm cu toții să putem lucra într-o metodă constructivă pentru a ajunge la cele mai bune rezultate atât pentru companii cât și pentru consumatori. So the other shadows, Dennis de Jong. Dennis de Jong din partea ALDE. Pascal Doron. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte repede, pentru că Lucy a spus deja aspectele esențiale la care vroiam să mă refer și eu și Evelyn va spune și ea aceste lucruri, deci n-aș vrea să îngreunez prea mult dezbaterea. Pur și simplu vreau să fac două observații. Prima, armonizarea legislației nu trebuie să ducă, cel puțin nu în comisia care este responsabilă pentru apărarea dreptului consumatorilor, deci nu trebuie să ducă la scăderea drepturilor în state de drept. Nu vrem să ducem Franța sau Belgia uh, să facă pași în urmă în ceea ce privește garanțiile împotriva vicilor ascunse. În calitate de jurist și de deputat european îmi va fi foarte greu să explic așa ceva. Adică suntem acum uh, în faza în care explicăm că Europa reglementează în mod excesiv, cel puțin așa percepe publicul. Și dacă acum Europa începe să reducă drepturile consumatorilor, pe când acesta era unul dintre puținele elemente pozitive pe care le puteam scoate în fața euroscepticilor și celor care critică Europa, eu în Franța am 35% pentru un partid care explică că trebuie să ieșim din UE. Deci mâine o să mă duc într-o circumscripție, avem anul viitor alegerile naționale, niște alegeri foarte mari, având în vedere miza, și imaginați-vă ce se întâmplă dacă Franța iese după Regatul Unit din Uniunea Europeană. Imaginați-vă ce o să rămână din Uniunea asta. Ca argument, ca justificare a funcționării Europei, ce aveam eu era apărarea binelui general, fie că este vorba de chestiuni de consum sau de mediu. Și dacă mâine avem o armonizare care reduce aceste uh, drepturi, îmi pierd argumentele. Poate că este egoist ce spun eu, dar trebuie să avem în vedere acest lucru pentru că eu n-am cum să vând, să spunem așa, în Franța, dar va fi același lucru și în Belgia și în Germania. N-am cum să vând o reducere drepturilor consumatorilor. În ceea ce privește chestiunea pe termen scurt, uh, Uh, cu vicii mici, mari și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt deja acoperite în statele membre, de aceea nu trebuie să ne legăm de posibilitatea de a avea norme de compensații diferite. Uneori poate că este scăderea prețului, înlocuirea, o reparație. Toate aceste lucruri trebuie să rămână în avantajul consumatorului. Nu trebuie să reglementăm aici, dar există un lucru care mă preocupă. Nu e o problemă doar de ordine semantic și anume inversarea sarcinii dovezii. Ideea este că pornim de la prezumția de bună uh, funcționare care uh, revine uh, producătorului, ceea ce este și normal. Cineva plătește un preț, deci se presupune în mod normal că va funcționa. Plata nu o presupui, ea se face efectiv. Deci livrarea bunului trebuie să corespundă nivelului de calitate la care a fost vândut. Să fim atenți. Ce vrem să spunem cu această legislație? Există o prezumție bună funcționare a produsului achiziționat de consumator. Și ce? E absolut normal uh, să avem doi ani pentru anumite bunuri. Sigur, îmi puteți da exemple de bunuri mai puțin importante care nu au nevoie de 2 ani. În ceea ce privește garantarea împotriva vehicilor ascunse, un vehicul care e vândut, să spunem, cu o bară de direcție să ne gândim la un vehicul, chiar dacă nu face parte din dezbaterea de astăzi, dar are o problemă la bară de direcție, un viciu ascuns, să spunem, șasiul n-a fost bine temperat sau cine știe ce și după 2 ani se rupe și mașina are un accident. O să spunem că a trecut termenul de 2 ani și, prin urmare, acest viciu de fabricație n-ar putea să intre în categoria vicilor ascunse. E imposibil să justifice așa ceva, pentru că pur și simplu e un viciu ascuns și consumatorul știe acest lucru. Înțeleg cele spuse de Dita cu privire la faptul că trebuie să notifice foarte repede, într-un termen scurt. E posibil, Nu vreau să intru în detaliu. Pur și simplu să încercăm să facem de așa fel încât Europa să continue uh, cel puțin să apere drepturile consumatorilor, fie că, da, vrem o armonizare minimă, pentru că aici aveți dreptate, acest lucru va ajuta la dezvoltarea pieței interne și cu toții ne dorim asta, dar să încercăm să ne asigurăm că dacă există state care vor să progreseze pe o serie de drepturi în ceea ce privește protecția consumatorilor, acest lucru să fie posibil. Vă rog și insist pe acest drept. Mulțumesc! Are there any other speakers? Mai vrea cineva să intervină? Evelyn Gephardt. Doamna Gephardt. Ja, danke schön. Um, danke schön. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Arimon, pentru raportul dumneavoastră. Ați avut dreptate. Există un singur lucru pe care am cu care sunt de acord în raportul dumneavoastră și anume că nu trebuie să avem diferențe între vânzările online și cele offline. Asta e singurul lucru cu care sunt de acord. În rest, uh, sunt consider că propunerile dumneavoastră vor genera o scădere a nivelului de protecție a consumatorilor europeni. Eu cred că trebuie să înțelegem mai întâi de toate care sunt problemele cu care se confruntă în special companiile mici și mijlocii. Uh, Problemele nu sunt juridice, sunt uh, mai degrabă uh, lingvistice, sunt legate de costurile de transport și sunt legate de nesiguranța cu care vânzătorul se confruntă în uh, cazul în care apar probleme cu un cumpărător. Vânzătorul nu știe care este legislația ce se aplică. Deci astea sunt problemele care trebuie să fie rezolvate. Dacă spunem că procedem la o armonizare de plină la un nivel scăzut și considerăm că asta e în beneficiul uh, cetățeanului, ei, eu cred că ne înșelăm amarnic. Nu facem nimic altceva decât să ajutăm marile companii să vândă și mai mult. Asta e părerea mea. După aceea, în ceea ce privește problema armonizării de pline, sunt într totul de acord cu Pascal Durand. Nici eu nu prea înțeleg cum aș putea să le explic cetățenilor germani că lucrăm în beneficiul lor, dar în același timp le scădem drepturile. Așa ceva este imposibil și asta în special în momentul de față. Momentul de față în care ne confruntăm cu atâtea probleme în a vinde, între ghilimele, Europa cetățenilor europeni. După aceea, cu viciile ascunse, ați spus că sunteți uh, de acord, dar Asta pentru că viciile ascunse sunt statutate în legislația belgiană. Dar mai există și alte norme în Scandinavia. De ce nu le includem și pe acelea? Sau uh, normele din Franța, care diferă de cele din uh, Belgia. De ce nu le includem și pe acestea? Dacă includem toate aceste drepturi, da, sunt de acord cu uh, armonizarea de, de plină. Dacă însă puneți sub semnul întrebă- întrebării dreptul drepturile consumatorilor din vreun stat membru, atunci nu sunt de acord cu această armonizare de plină. Sau haideți să facem o armonizare de plină, permițându-le însă în același timp statele, statelor membre să își păstreze sistemele de protecție de bună calitate care sunt esențiale pentru cetățenilor. Eu nu cred că standardele ar trebui să fie scăzute. cu uh, propunerea dumneavoastră pur și simplu subminați reușitele din Roma 1. Roma 1 uh, conține norme de protecție a consumatorilor foarte înalte, iar dumneavoastră mm, le dați uh, cu piciorul pentru că vă doriți uh, pur și simplu o armonizare de plină. Uh, Um, garanție 2 ani uh, de zile, nu se schimbă nimic pentru germani pentru că aceasta este um, regula noastră, da, se schimbă pentru francezi unde perioada de garanție este de 3 ani și uh, în Grecia nu, într-adevăr nu există niciun fel de termen de genul acesta, deci pentru Grecia ar fi o propunere de calitate, dar vă rog să analizați cu mare atenție consecințele propunerilor dumneavoastră. Mark Tarabella. Domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Raportarea a făcut o treabă foarte serioasă pe care o apreciez și aș vrea să subliniez câteva aspecte. Obiectivul până la urmă este ca piața online, vânzarea online, să fie mai performantă în Europa, dat fiind că suntem în întârziere din acest punct de vedere. Dar asta nu se poate face uh, în detrimentul dreptului consumatorilor pe care l-am dobândit în mod treptat de-a lungul timpului. Diferă între statele membre, e adevărat. Și aș avea trei observații, trei puncte problematice pentru mine. Uh, avem impresia generală că se fac pași în urmă în ceea ce privește dreptul consumatorilor, ceea ce este de nevândut în țările noastre, cum a spus și colegul Pascal din Franța. Dreptul consumatorului este un exemplu concret pe care îl putem da uh, alegătorilor când au îndoiel cu privire la Europa. Nu ne referim acum la alte politici, dar le putem spune, dar știți, politica consumatorilor și mediul uh, sunt foarte bune, aici s-au înregistrat progrese. Uh, Apoi, termenul pentru inversarea sarcinii dovezii, poate că nu asta este denumirea corectă juridic, dar eu cred că propunerea care extinde termenul la 2 ani uh, este în avantajul consumatorului și raportul face un pic pași în urmă pentru că păstrăm termenul de 6 luni, chiar dacă uh, el este în vigoare majoritatea statelor membre. Al doilea punct dreptul consumatorului de reziliere a contractului în cazul în care avem un, o neconformitate minoră o lipsă de conformare minoră. Domnul Dantea a vorbit din suflet și ne-a reflectat realitățile sale și ne dar aș vrea să-i se spună că nu știu dacă ar fi încântată să comande un pulover negru și să primească un pulover culoare antracit. Asta presupun că este o, defe- o, o neconformitate minoră. Uh, sau ceva care ar trebui să aibă 92 de centimetri și are doar 90. Uh, deci trebuie să luăm în considerare aceste lucruri, trebuie să avem în vedere că în propunerea comisiei se menționau aceste lucruri pentru a putea rezilia contractul și cred că ar trebui să le păstrăm. Și argumentul cel mai important pe care vreau să-l menționez aici este armonizarea completă. Eu nu cred că, n-ar, eu nu cred că ar trebui să încercăm legiferarea completă, căci, evident, o, nu o să mergem spre protecția cea mai ridicată. Cred că ar trebui să încercăm să facem o armonizare minimă, dar cea mai ridicată posibil, cea mai mare posibil la, în ceea ce privește armonizarea completă de regulă, statele fac pași în urmă în ceea ce privește protecția consumatorilor, dar acestea sunt drepturi care au fost dobândite cu dificultate de-a lungul timpului și ele trebuie să rămână la nivel european. Și unde legislația este mai slabă, să o consolidăm Concediul de maternitate, de exemplu, dacă în anumit uh, moment anumite țări nu vor directive pentru că ele sunt pentru un anumit termen, evident că nu o să cădem de acord uh, decât pe un anumit uh, interval. Și cei, de exemplu, 18 săptămâni, dar cei care au un termen mai lung trebuie să scadă la 18 săptămâni? Nu, evident. Există vânzări, fie că sunt ele online sau nu, unde apar uh, vicii, unde apar defecte. Pascal ne-a dat un exemplu cu consecințe dramatice. Dacă ai o mașină de spălat cu o rezistență proastă sau uh, poate o um, centrală electrică care poate da naștere la incendii, sunt niște lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Sigur că textul poate fi îmbunătățit și salut deschiderea de care a dat uh, dovadă Pascal Arimo pentru a face pași către cei care vor cu adevărat acest echilibru între dreptul consumatorului și evoluția uh, vânzărilor online, dar încă o dată nu cu prețul drepturilor consumatorilor. E ultimul vorbitor. Mai vrea cineva să intervină, poate din partea comisiei? Dirk. Mulțumesc foarte mult, foarte amabil din partea dumneavoastră. Comisia salută uh, activitatea detaliată a domnului Arimo, în special în sprijinul principiului armonizării complete. Credem că este important, într-adevăr, să existe un set unic de norme pentru companii și consumatori. Acesta ar fi un obiectiv cheie, dar aș vrea să subliniez, pentru că domnul Arimo s-a referit la strategia pentru piața unică digitală ca pachet complet. Obiectivul urmărit de această strategie a pieței unice funcționează dacă toate propunerile vor fi adoptate. Domnul Arlimo a menționat propunerea privind geoblocarea și asta este un exemplu foarte bun. Pentru această propunere privind geoblocarea, asta permite ca geoblocarea să nu se poată face spunând că cea mai mare sursă de geoblocare va fi eliminată prin uh, armonizarea propunerii aceasta privind vânzările online de bunuri. Deci dacă încercăm să eliminăm armonizarea totală din această propunere, punem uh, um, în pericol și aceleași prevederi din uh, propunerea privind geoblocarea. Există legături între aceste acte. Apoi, există domeniul de aplicare pentru a include vânzările online. Avem datele refeed, pe care există o propunere aici pe care v-am uh, transmis-o. Aici vă transmitem aceste date. Comisia a folosit 0,16 uh, din acordul interinstituțional, unde există posibilitatea să se transmită legiuitorului în orice moment date suplimentare. Și ultimul punct are legătură cu discuția pe care am avut-o între diferiți vorbitori cu privire la nivelul protecției consumatorilor. Evident, acesta este un punct cheie al întregii discuții. Credem că am prezentat o propunere echilibrată, dar evident propunerea Comisiei nu e neapărat Biblie. Ce contează este să ajungem la un echilibru global. Și ce vă rugăm este să aveți în vedere acest lucru. Să luați cele mai importante elemente, cele două termeni limită cu povara dovezii și sarcina dovezii și perioada de garanție. Am pus 2 ani și 2 ani. Nu trebuie să fie 2 ani și 2 ani, dar trebuie să fie o abordare echilibrată. Putem face concesii aici și acolo pe diferite chestiuni, dar pe ansamblu trebuie să avem o poziție echilibrată și comisia și-ar dori să ajungem la acest final. Aceste două termene sunt ca un sistem de vase comunicante. Deci este foarte dificil să spui uh, alegem toate maximele naționale în propunere, pentru că atunci nu va mai exista niciun interes pentru vreo companie să vândă uh, în aceste mei. Trebuie să ajungem la o soluție de compromis. Mulțumesc, îi dau lui Pascal Arimon cuvântul să răspundă la întrebări și doamna Corața Bild va asigura moderarea mai departe. Ich werde um, sehr kurz Mulțumesc, Vicky, voi răspunde pe scurt. Mulțumesc pentru comentarii, pentru laude, pentru critici. Suntem membri ai unui parlament și, prin urmare, trebuie să știm să gestionăm și criticile. Mă voi exprima succint pe marginea acestor critici nu știu cum putem să, să susținem că armonizarea de plină e în beneficiu marilor companii. Nu înțeleg argumentul acesta, Evelyn, nu-l înțeleg. Toate companiile cu care m-am întâlnit, mici și mari, uh, mi-au spus că trebuie să ajungem la această armonizare de plină, pentru că doar această armonizare îi va ajuta pe micii comercianți. Micii comercianți care nu au un departament juridic care să le permită să elimine toate barierele juridice. Deci dacă nu ne dorim această armonizare de plină, atunci haideți să nu mai facem nimic, să rămânem la sistemul din 99. Dar asta ar însemna că ne luăm uh, adio de la ambiția noastră de a deveni pionieri ai comerțului online, comerț uh, online care să includă și pe micii comercianți. Uh, dacă renunțăm la aceste deziderate, atunci peste 20 de ani Amazon, Alibaba vor fi singurii comercianți online. Eu nu-mi doresc lucrul acesta. Eu îmi doresc ca micul magazin uh, de la colțul străzii să poată să-și vândă bunurile online. Și nu cred că e o ambiție greșită. După aceea, în ceea ce privește nivelul de protecție a consumatorului, uh, după cum a spus reprezentantul uh, Comisiei, trebuie să ajungem la o, un echilibru un echilibru care să ducă la creșterea pe ansamblu a protecției, nivelului de protecție a consumatorului, dar Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să luăm standardele cele mai înalte din statele membre ale Uniunii Europene și să stabilim acolo plafonul. Mie nu mi se pare că ar fi o abordare corectă. De ce? Pentru că am pierde până la urmă din vedere ambiția pe care ne-am propusă propus-o. Mă pot duce în uh, Regatul Unit, uh, dar și în alte state uh, membre și pot explica alegătorilor că, pe de o parte, se pierd unele standarde înalte în respectivul stat prin, prin armonizarea de plină, dar se câștigă standarde mai înalte pe alte paliere și cred că uh, și prin urmare, pe ansamblu, nivelul de protecție va crește pentru toți. Degeaba dai din cap uh, uh, uh, Evelin, pentru că eu consider că acest, uh, acest argument al meu este uh, potrivit. După aceea, defectele despre care vorbeai, uh, culoarea, uh, Uh, culoarea nu are nimic de a face cu uh, un viciu minor. Există deja un act legislativ în vigoare care guvernează returnarea bunului care are o culoare greșită într-un timp foarte scurt. Imediat uh, termin. propunerea aceasta de reziliere a contractelor în cazul uh, uh, vicilor minore, pentru că sau renunț la acest uh, principiu în propunerea mea pentru că mă gândesc la economia circulară și economia circulară uh, ar trebui să ne încurajeze pe toți să reparăm măcar ceea ce putem să reparăm. Deci de asta, acesta este argumentul meu. Și acum uh, vă mulțumesc foarte mult și uh, putem să trecem iată la vot. Foarte bine, spune doamna președintă. Who's going to be signaling for the EPP? Me, I said. Cine uh, face semnul pentru PPE?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 who are leaving the room, do so quickly and quiet. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Primul vot, avizul IMCO privind uh, raportul anual, politica de concurență în Uniunea Europeană, raportor domnul Schwab. Amendamente Corpes 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici, verificăm, vă rog. Verificăm la 7, închidem votul acum. Se adoptă Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, 40, amendamentul 40. Se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, verificăm. La 42. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, verificăm.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 Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, verificăm. se respinge. Nu am uh, cartela de vot, mă puteți socoti și pe mine. Spuneți-mi de la bun început dacă se întâmplă așa ceva ca să știu cum, care era intenția noastră în, pentru acceptați cu toții acest vot și atunci se adoptă cu un vot în plus. Șaizeci opt pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă. Doriți o verificare la 75. Haideți să verificăm la 75. Încă un minus, ne pare rău, Denis, dar se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votăm uh, proiectul de aviz în forma modificată, vot electronic. Mulțumesc, spune doamna președintă. Mulțumim, domnule Schwab. Câtă încredere a avut, nici măcar la votul pe raport nu a venit, mai ales că știm câte eforturi a depus la realizarea acestui raport, așa că îl felicităm. Avem deci 30 pentru și 2 împotriva, pentru că adăugăm și votul în plus al care Calas. Deci se adoptă cu 30 de voturi pentru și 2 împotrivă și nicio, două abțineri și două abțineri, se corectează doamna președintă. Trei abțineri pentru că se mai abține o persoană din sală. Încă o dată rezultatele, spune doamna președinte, 29 pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. 29 pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Paunova, inițiativa europeană pentru cloud. Gata, raportul doamnei Paunova urmează. Amendament de compromis 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă 6. Compromisul 6 pentru. Nu, se secretez, doamnă președintă, acesta devine caduc. Și trecem la compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 nu devine caduc. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. La amendamentul 9. se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 a fost adoptat așa că 24, 25, 26, 27 devin caduce și atunci trecem la amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum mergem la compromisul 6. Compromisul 6 de la pagina 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, trebuie să rămânem, iată, vigilenți în această dimineață și putem trece la Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, verificăm. La 33 se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 caduc, 52 pentru, împotrivă, verificăm da 52 se respinge 54 Cantuc 59 pentru împotriva haideți să verificăm la 59 se respinge. Așa că acum trecem la 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și cred că putem trece la votul final. A, nu, 66, scuze, spune doamna președinte, ultimul amendament de votat. 66, pentru, împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Respins. Și avizul în formă modificată, vot electronic, Pe, a, acum aveți cartela. Bun. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri. Felicitări! Now the next item on the agenda Următorul punct de pe ordinea de zi, o informare în legătură cu dialogul tripartit. E vorba de achiziționarea și deținerea de arme. Știu că mulți colegi sunt interesați. Dacă nu rămâneți pentru această dezbatere, vă rog să părăsiți sala în liniște. Mulțumesc foarte mult! Evie, shall I say we've got another shadows meeting tomorrow? Is that no? today, today. Shall I say that? Um, please, ladies and gentlemen, if you're not... Doamnelor și domnilor, încă o dată, dacă nu vreți să rămâneți pentru dezbaterea ce urmează, vă părăsiți sala. next item on the agenda is the update. Următorul punct de pe ordinea de zi, formare în legătură cu dialogul tripartit, ceea ce facem în fiecare lună pentru a ne asigura că există o informare publică pe marginea discuțiilor tripartite, nu este nimic neobișnuit. Informarea vizează raportul de propunere, prin propunerea de directivă referitor la controlul și achiziționarea de arme de foc. Eu sunt raportoare. E vorba de o aducere la zi a unei directive care este în vigoare din 1991 încoace. Am o informare detaliată, așa că vă rog uh, să fiți atenți pentru că sunt multe informații. Al uh, treilea dialog tripartit a avut loc în această lună și al patrulea va avea loc pe 5 decembrie. Există asemănări considerabile între pozițiile Consiliului și poziția Parlamentului. Parlamentul cere ca um, pozițiile noastre să fie respectate pe punctele esențiale. Odată, în ceea ce privește tirul sportiv, Consiliul și Parlamentul au prezentat texte care spun ambele că anumite arme semiautomate, atunci când au încărcătoare cu capacitate mare, ar trebui să fie socotite arme interzise în categoria A, însă cu dispensare specială pentru tirul sportiv. Există un acord între Consiliul Parlament și Comisie că această scutire pentru tirul sportiv trebuie să existe nu doar pe hârtie, ci și în realitate. Și dacă există îngrijorări în legătură cu parametrii specifice acestei scutiri, trebuie să le comunice domnului Brunei, care este directorul la DigiGrow din comisie, care examinează aspectele tehnice, pentru că vrem să ne asigurăm că această scutire într-adevăr funcționează. Parlamentul a insistat foarte mult pe acest aspect și facem progrese. Apoi, în ceea ce privește anexa, în special A7, Parlamentul și Consiliul au respins ferm textul inițial al Comisiei privind asemănările. Parlamentul nu acceptă interzicerea unor uh, articole pornind pur și simplu de la aspect și nu de la ceea ce sunt în realitate. E nevoie de dezbateri privind uh, armele semiautomate convertite în regim de foc automat. Pentru că cei de la Comisie au spus că nu sunt gata să-și asume răspunderea pentru a uh, da specificații tehnice privind conversia armelor semi-automate în arme automate. Consiliul a respins de asemenea sugestia de a se include în specificații tehnice suplimentare la acest capitol, însă Parlamentul și-a reafirmat dorința de a se găsi o soluție funcțională și care să satisfacă deținători legal de arme. Există sprijin la Consiliu prin o măsură menită a asigura că cei care dețin arme legal în prezent vor continua să aibă permisiunea să dețină și pe viitor arme care inițial au fost în anexa B6. Și de asemenea, Parlamentul dorește ajunge la un acord care să permită transferul prin moștenire sau vânzare a acestor arme. Deci e vorba de cei care în prezent dețin arme din categoria B6 să aibă dreptul de a le utiliza și transmite în continuare. În ceea ce privește armele scoase din uz, această dezactivare trebuie să fie irreversibilă și să garanteze că arma de foc nu mai poate fi folosită. Regulamentul de dezactivare a armelor, introdus în aprilie acestui an, stabilește standardele pentru dezactivare și scoaterea din uz, însă ridică o serie de probleme practice. Acum, Consiliul și Comisia înțeleg pe deplin probleme cu care se confruntă deținătorii legitimi de arme dezactivate și s-au făcut progrese uh, în grupurile de lucru tehnice în direcția rezolvării problemelor care au până la până în aplicarea regulamentului referitor la dezactivarea armelor. Noi vrem o declarație a grupului de experți conform cărea ei trebuie să-și încheie activitatea la începutul anului 2017 în ceea ce privește dezactivările operate înainte de aprilie 2016, poziția Parlamentului este următoarea. Dacă armele de foc au fost dezactivate la standardul anterior, acestea ar trebui să poată fi comercializate în continuare. Noi am sugerat că standardele naționale de dezactivare ar trebui să fie recunoscute dacă sunt la fel de ambițioase ca și noile standarde europene. Comisia a preluat această sugestie <clears throat> și încercăm să găsim o formulă de text care să permită acest lucru. Însă este clar că Comisia nu este gata să aprobe dintr-o dată toate vechile standarde de dezactivare. Statele membre trebuie să explice foarte clar de ce aplică standarde de dezactivare pe care le aplică sau pe care le-au, le-au avut și anterior și să demonstreze că aceste dezactivări anterioare sunt valabile și atunci comisia le va putea aproba uh, caz cu caz. În ceea ce privește autorizările, facem progrese și aici uh, când e vorba de autorizațiile speciale pentru militari în rezervă, pentru cei cu nevoi speciale, specialiștii. Ținem cont și de specificul din diferite state membre din Europa care au uh, unități semnificative de rezerviști. Însă aici mai este lucru de făcut. Parlamentul vrea ca statele membre să aibă un sistem de monitorizare care să includă evaluarea situației medicale și psihologice în conformitate cu legislația națională. Asta în mod continuu sau discontinu. Textul Parlamentului Eh, este evident cel pe care noi eh, îl susținem. Păi, Consiliul a decis să includă armele de foc de categoria A în baza de date europeană atunci când deținătorii au autorizație și atunci acest eh, pașaport european al armei va funcționa mai simplu pentru cei care au nevoie de aceste autorizații speciale încercăm să găsim o formulă care să-i satisfacă pe deținătorii legali de arme de foc și care să elimine aceste mici portițe și deficiențe care uh, și-au făcut simțită prezența în trecut. Sper că lucrurile sunt clare. Am primit uh, un volum uriaș de informații de la oameni care fuseseră derutați sau uh, dezinformați Însă asta e situația cea pe care v-am prezentat-o eu acum. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Vicky, pentru cele făcute. Cred că, într-adevăr, uh, ne apropiem de un rezultat. PPE-ul de la bun început a vrut o accelerare a acestor negocieri, pentru că Parlamentul și Consiliul aveau poziții destul de apropiate și am vrea să definitivăm, definitivăm lucrurile. Sperăm să putem face asta sub președinția slovacă. Comisia trece de la o poziție de principii la o poziție care încearcă să găsească soluții care să poate fi puse într-adevăr în aplicare. Și facem un apel la Consiliu să vină la negocieri cu ceva marjă de manevră, să nu mai fiți siliți de fiecare dată să, să, să vă întoarceți în capitală pentru noi dispoziții, pentru că suntem pe cale să definitivăm lucrurile. Vă rog. Budu mluvit česky. Eh, děkuji. Voi vorbi în eh, cehă. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le-ați investit în acest proiect de directivă. Dar cred că trebuie să ne uităm la ce se întâmplă de fapt. Iată, am început negocierile cu un an în urmă și în continuare n-am avansat. Comisia încă nu ne-a explicat care sunt uh, raționamentele care stau la baza acestei propuneri uh, și asta uh, este trist. Toate întâlnirile de la Parlament ne arată cât se poate de clar că propunerea Comisiei, dar și propunerea Consiliului nu reflectă suficient de bine realitatea. Sunt de părere, și asta este poziția grupului pe care îl reprezint, că trebuie să asigurăm securitatea la nivel european, dar nu putem în același timp uh, interzice armele deținute legal uh, fără niciun fel de justificare. Mi se pare că ne confruntăm aici cu un mare eșec Comisia Europeană ar fi trebuit să vină cu reguli comune în ceea ce privește dezactivarea armelor, astfel încât armele să nu mai ajungă pe piața neagră. Uh, din păcate, aceste norme au uh, apărut doar după șapte ani uh, de negocieri și normele astfel născute au fost de atât de proastă calitate încât, iată, din nou trebuie să, să discutăm problema. Eu consider că o astfel de propunere legislativă ar trebui să aibă la bază un, o analiză de impact solidă, dar iată că această analiză nu există. De fapt, acordul nostru interinstituțional obligă Comisia să, să vină cu astfel de analiză de impact, dar iată că regulile deja convenite sunt uh, trecute cu vederea în momentul de față, iată, încălcăm drepturile fundamentale ale unor persoane care nu au comis niciodată vreun act ilegal și care deja respectă niște norme foarte stricte. Eu nu cred că nu eu cred că nu înțelegem clar care va fi impactul acestei, acestor propuneri asupra vieții cetățenilor europeni. În numele grupului meu aș vrea să vă spun că ne dorim o propunere legislativă de calitate, corectă, presiunea nu își are sensul în acest context și tocmai de aceea nu trebuie să ne grăbim să finalizăm negocierile până la finele anului. Trebuie să-i ascultăm cu mare atenție pe experți nu există nicio justificare pentru a nu-i asculta. Consultarea publică finalizată pe data de 1 fe februarie ne arată că 28.000 de cetățeni europeni au uh, făcut apel uh, către Comisia Europeană și uh, au transmis o serie de informații. De ce Comisia a, nu a inclus în propunerea sa acele opinii. Dacă nu, opiniile sunt trecute cu vederea, atunci ce sens mai au consultările publice? Oamenii nu vor înțelege abordarea noastră, nu, put, nu le putem explica că genul acesta de măsuri sunt menite a combate terorismul. Mulțumesc, Dita, pentru cele spuse. Eu vreau doar să-ți amintesc că am venit cu informații cu privire la poziția uh, instituțiilor în cursul trialogului. Există deja un consens între instituțiile europene, conform cărora, uh, căruia uh, Uh, deținătorii legali de arme vor putea avea în continuare dreptul de a deține respectivele arme de foc. Textul consili uh, Consiliului și nu doar acesta spune cât se poate declar că cei care dețineau legal până în momentul de față arme de foc o vor, le vor putea deține și pe viitor. Prin urmare, a sugera că uh, interzicem armele de foc deținute legal până în momentul de față, nu are nimic de a face cu uh, informațiile pe care tocmai le-am oferit cu privire la trialog. Dacă ai îngrijorări legate de formulare, atunci hai să discutăm formularea. Dar nu ai, uh, nu e drept să spui că instituțiile europene încearcă să interzică uh, armele uh, deținute legal. Nu e corect pentru că toate instituțiile sunt de acord cu această clauză de anterioritate. Deci, iată, trebuie să fim foarte atenți la maniera în care explicăm aceste, acest act legislativ. Și e important să oferim informații corecte celor care ne ascultă. Într-adevăr, ar fi trebuit să existe analiza de impact, dar comisia noastră nu poate bloca uh, propunerea. Nu avem mandatul necesar în acest sens. Am făcut apel la dumneavoastră, am votat, nu-i așa, cu toții și majoritatea membrilor Comisiei IMCO au fost de părere că trebuie să lucrăm la o nouă propunere și asta facem. Mulțumesc, Vicky. Bineînțeles, ă, textul Consiliului este puțin mai bun decât propunerea inițială a Comisiei, dar nu este uh, un text perfect. Propunerile cu privire la încărcătoare și uh, la armele semi-automate vor cauza defi- uh, vor afecta uh, deținătorii legali de arme și nu teroriștii. Am spus asta cât se poate de clar în cursul procesului. Guvernele din anumite state membre își doresc să introducă norme de reglementare draconiene, dar draconice, dar acestea nu pot fi introduse la nivel național pentru că guvernele se tem de al, alegători. Și prin urmare, lasă Uniunea Europeană să se ocupe de munca aceasta ingrată. Uh, dar noi suntem meniți a-i reprezenta pe cetățenii europeni și a le proteja drepturile. Și de asemenea suntem obligați să legiferăm într-o manieră uh, corectă. Nu e legiferare de uh, calitate, uh, stabilirea unor interdicții și după aceea stabilirea unei uh, liste exhaustive de derogări. Dacă ne luăm în serios, dacă luăm Parlamentul European în serios, nu ar trebui să acceptăm un compromis bazat pe presupuneri incorrecte și pe date incorrecte. Eu personal voi vota împotriva unui asemenea text. Nu trebuie să ne grăbim. Finele președinției uh, slovace nu ar trebui să fie considerat un termen limită. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă o dată vreau să vă spun că Parlamentul cere ca pozițiile sale să fie respectate. Am discutat în comisie o serie de variante și comisia noastră a decis să sprijine opțiunea conform căreia armele semiautomate uh, dotate cu încărcătoare de capacitate mare să fie incluse într-o anume categorie, categoria A. De asemenea, noi am venit cu uh, restricții în ceea ce privește achiziționarea de încărcătoare. Nu încărcătoarele sunt interzise, ci achiziționarea uh, de încărcătoare. Aceasta este opțiunea pe care majoritatea uh, colegilor din Comisia noastră, dar și din Parlamentul uh, European a ales-o. Poate că nu este poziția ta, nu este opțiunea pe care ai fi ales-o tu, dar majoritatea a decis. De asemenea, uh, cerem imperativ ca derogările pentru tirul sportiv să funcționeze. Noi ne dorim neapărat ca toate aceste derogări să fie într-adevăr funcționale. Mulțumesc, uh, Vicky. Sunt uimită de faptul că, iată, se pune sub semnul întrebării uh, mandatul de negociere pe care l-am votat în această comisie. Haideți să ne amintim că a existat o majoritate uh, o majoritate care a decis și uh, echipa de negociere trebuie să apere man- uh, normele stabilite în mandatul de negociere pe care majoritatea l-a oferit aceste echipe de negociere. Doamna Grapini. Mulțumesc, Vicky. Uh, eu, sincer, mă bucur că avem ocazia, că s-a întors și că avem ocazia să discutăm, pentru că uh, cred că trebuie să găsim linia de mijloc. Este un subiect extrem de uh, senzitiv, sensibil. Am primit uh, fiecare dintre noi mii de mesaje și înainte și după și cred că putem să ieșim cu un raport echilibrat. Pe mine în raport am făcut în acest sens amendamente, mă interesa să clarificăm uh, uh, accesul copiilor de 16 ani uh, în varianta prezentată de comisie era că puteau copiii de 16 ani sub supravegherea părinților să aibă acces la arme, ceea ce pentru mine e straniu. Apoi era foarte neclară și diferită în fiecare stat membru după cât timp trebuie făcută verificare medicală, pentru că nu vorbim acum de confuzia care s-a făcut la început cu cei care pun bombe. Noi vorbim de deținătorii de arme care au un hobby, care doresc Bun, dar uh, dacă îi fură arma cuiva, nici asta nu era foarte clar cine este răspunzător că un uh, om care uh, are probleme de sănătate a furat arma de la, de la unul care este sănătos și se duce într-un bar și împușcă. Deci sunt lucruri care totuși trebuie să le comunicăm mai bine și cred că nu trebuie să trecem nici în extrema că nu trebuie nimic controlat doar pentru faptul că a avut un permis de armă, nici nu trebuie să, să, să inducem în țările noastre dumneavoastră ideea că nimeni nu mai poate să dețină o armă și că cei care au uh, acest hobby vor fi obligați să predea armele. Deci eu văd un, că avem ocazia acum să corectăm ce n-am putut corecta în primă fază, însă câteva lucruri eu le consider extrem de importante și le-am enumerat. Problema copiilor de 16 ani, problema certificatului de sănătate și după cât timp, că poate fi când a luat permisul sănătos, dar după aceea să apară o problemă și până la urmă dacă noi avem o chestiune unitară ă, trecerea peste graniță într o anumită țară cu un permis în care îl spune că e valabil dar în țara în da, care trece nu e valabil că este altă perioadă poate să ducă la probleme. Mulțumesc. Thank you, Maria. You did amendments. Mulțumesc, Maria. Într-adevăr, ai sugerat o serie de amendamente nu toate amendamentele tale au fost incluse în uh, textul uh, promulgat de comisia noastră și echipa de negociere a Parlamentului European respectă textul adoptat de către comisia noastră v-am uh, oferit informații cu privire la domeniile la, sau la divergențele existente între Consiliu și Comisie și Parlament, dar vă asigur că mm, aspectele incluse în raportul nostru sunt apărate de către echipa noastră de negociere. În ceea ce privește furtul unei uh, arme de foc, uh, aceasta este o inf- infracțiune, o infracțiune clar, dar care nu face parte din uh, directiva noastră. Mai întâi de toate vreau să le urez bun venit uh, vizitatorilor din Baden-Württemberg. Bun venit! Evelyn uh, Gebhardt i-a invitat. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Îi dau cuvântul acum domnului Popsil. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să revin la dezbaterea generală. Știți prea bine care este poziția mea cu privire la acest uh, regulament. Eu sunt împotrivă. Consider că și dezactivarea ar trebui să fie reglementată la nivel european. Dar uh, spuneați ceva, spuneați ceva despre nivelul de negociere. La, în Republica Cehă am participat la o serie de dezbateri cu juriști, nu nu neapărat cu deținătorii de arme. Și pe parcursul dezbaterilor a apărut următoarea întrebare. Dacă deținătorii de arme de foc își vor putea păstra armele de foc și pe viitor, atunci juriștii susțin că pe viitor unele categorii de arme nu vor mai putea fi achiziționate și prin urmare vom avea două categorii de uh, cetățeni. Cetățeni care dețin armele, le au și le pot păstra și uh, cetățeni care ar vrea să le cumpere, dar nu le mai pot cumpăra. Acesta este avertismentul pe care ni-l transmit juriștii, experții să prea poată ca această prevedere, aceste prevederi să genereze sau să ducă la apariția a două categorii de cetățeni. Era doar un comentariu. Mulțumesc. Dăm voie să răspund la întrebarea ta. Au existat întotdeauna anumite derogări pentru categoria A. Așa cum vă spuneam în prezentarea mea, Există acum un acord între Consiliu și Parlamentul European pentru a le permite uh, deținătorilor de arme, în momentul de, uh, celor care dețin arme în momentul de față, să-și păstreze armele și pe viitor. Parlamentul European, după cum spunea, cere, de asemenea, ca aceste uh, arme să poată fi uh, moștenite sau uh, vândute unor altor persoane. Aceasta este propunerea care a fost adoptată cu o majoritate largă în comisia noastră. să ne amintim că domnul Aho a ajuns la un compromis conform uh, căruia armele semiautomate uh, prevăzute cu încărcătoare de mare capacitate ar trebui să fie incluse în categoria A7. Dacă nu acceptăm această abordare, atunci am putea genera și mai multă nesiguranță. Uh, au existat, într-adevăr, după cum spuneau colegii, o serie de experți uh, care ne-au ajutat să ne formulăm cât mai curând cu putință textul și propunerea, propunerile. Într-adevăr, iată, încercăm să facem eforturi și facem eforturi pentru a ne asigura că cei care dețin arme de foc legal le vor putea deține și pe viitor. Doamna Gebhardt. Mulțumesc, uh, Vicky, pentru toate aceste informații. Au circulat atât de multe informații greșite pe internet pe tema aceasta, încât uh, e normal și corect să oferim uh, aceste informații detaliate cu privire la negocieri. Și vreau să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Eu știți prea bine, n-am fost neapărat uh, încântată de soluția găsită de, de majoritate, în special în ceea ce privește decizia cu privire la cat, uh, categoria A, dar asta este, asta e democrația și vă mulțumesc că luptați pentru uh, protejarea acestor propuneri ale noastre. După aceea, într-adevăr și eu mi-aș dori ca toate armele periculoase să dispară. Uh, dar nu se poate. Și îmi amintesc că la audierea noastră, atât reprezentanții politi- uh, poliției, cât și reprezentanții uh, procuratorilor, uh, procuraturilor ne-au cerut să ne asigurăm că armele care până în momentul de față sunt deținute legal de anumiți cetățeni vor putea fi de- deținute și pe viitor la fel de legal. Era important, spuneau acești experți, ca aceste arme să nu ajungă pe piața neagră și să bântuie mântuie prin întreaga Europa. Întotdeauna trebuie să ne gândim întotdeauna la consecințele propun- propunerilor noastre. Da, Eh, eu consider că mm, pe viitor sau de la un moment dat încolo, armele acestea n-ar mai trebui să fie comercializate, să mai poată fi comercializate legal. Asta cândva în timp, în viitor. După aceea, în ceea ce privește dezactivarea, consider că trebuie să fim eh, hotărâți. Trebuie să ne asigurăm că uh, dezactivarea nu va mai permite o reactivare. Mi se pare că în momentul de față această posibilitate de reactivare există în continuare. Dezactivarea trebuie să fie dezactivare și trebuie să ne asigurăm că nu vor exista niciun fel de posibilități tehnice pentru reactivarea unor arme. Am înțeles că există posibilitatea aceasta tehnică de reactivare a unei uh, arme dezactivate. Sunt importante toate lucrurile acestea. Mulțumesc! E clar că armele dezactivate trebuie să, dezactivat, să fie dezactivate în așa fel încât uh, procedura să nu mai poată fi uh, uh, să, să fie irreversibilă. Armele trebuie să rămână inoperabile. Există state membre care s-au asigurat că lucrul acesta se întâmplă, s-au asigurat de asta și în trecut și Parlamentul European este de părere, de asemenea, că dezactivarea trebuie să fie într-adevăr finală. Deci dezactivarea trebuie să fie dezactivare. Aceasta este poziția noastră. Tocmai de aceea lucrăm cu Comisia pentru a găsi o propunere cât se poate de concretă. Uh, Standardul european cu privire la dezactivare, care a intrat în vigoare în aprilie anul acesta pentru a asigura că dezactivările sunt într-adevăr irreversibile, uh, a, s-a confruntat cu niște probleme la, în faza de punere în aplicare. Există experți care susțin că standardul este ineficient și tocmai de aceea există grupuri de lucru care studiază subiectul și tocmai de aceea noi insistăm, cerem imperativ rezolvarea problemelor existente până cel târziu în, la începutul lui 2017. Domnul Stefanec, acum și după aceea oprim discuția. Vicky. Mulțumesc, Vicky. Apreciez eforturile pe acest dosar. Știm că este un subiect destul de sensibil și în același timp eu mă ocup de prezervarea drepturilor deținătorilor legali pentru că mm, suntem de părere că nu asta este calea de a combate terorismul. Trebuie să luptăm împotriva deținătorilor ilegali, nu împotriva celor care dețin o armă în mod legal. Raportul e încurajator, dar am o întrebare. A spus că există presiune de a încheia acest dosar sub președinția slovacă și pe 5 decembrie are loc următorul trialog. Deci întrebarea mea ar fi, vă așteptați ca acest dosar să fie finalizat pentru că poziția IMCO a fost foarte clară și foarte bună, aș spune eu, după propunerea inițială a Comisiei Europene. Și aș vrea să văd un rezultat. Cât de repede. Un rezultat bun, tangibil, astfel încât să arătăm cetățenilor că putem lupta pentru drepturile lor. Dar și eu aș vrea să văd un rezultat, spune doamna președinte, și aș vrea să se încheie totul luni seara. Dar Consiliul va trebui să facă pași către textul Parlamentului pe unele dintre chestiuni. În ceea ce privește acordul global, cu scutirea pentru uh, cei care fac tir sportiv, că cei care au dețin armele legal le pot păstra și așa mai departe, că deactivarea trebuie să fie făcută cu respectarea standardului care o face să fie irreversibilă, respectând drepturile titular deținătorilor actuali, toate aceste principii generale au fost stabilite, trebuie să ne asigurăm că ajung în text și că vor rămâne acolo. Însă nu vom reveni la formulările propuse de comisie. Parlamentul a fost foarte clar, nu există mandat în comisie să acceptăm elementele interzise pe baza a ceea ce arată, nu a ceea ce sunt. Acum arată, nu a ceea ce sunt. Asta nu este o direcție în care să fim dispuși să mergem. Mulțumesc! Îi dau cuvântul lui Evelin acum, dacă nu mă înșel. Următorul punct de pe ordinea de zi este o sesiune de examinare a rezultatelor summitului european pentru consumatori. Am făcut o prezentare la conferința respectivă. Uh, și puteți să o găsiți pe pagina mea de internet și a comisiei. Mulțumesc! Ja, äh, äh, danke schön, äh, danke schön. Ich äh, muss. Mulțumesc. Mulțumesc. O să înlocuiesc eu pe doamna președintă cu mare plăcere. Există o serie de informații importante pe care trebuie să le prezentăm și mă bucur să că pe 17 octombrie am putut participa la această conferință importantă. Am auzit multe informații interesante și o să dau cuvântul Comisiei Europene, chiar acum să ne dea niște detalii. Vă rog. Ah, <laughs> um, thank you, Madam Chair. Um, Mulțumesc. Sunt aici cu colega mea, Veronica Manfredi și Pedro Bushi, care sunt șeful și șeful adjunct al unității pentru consumatori. O recapitulare a ce s-a întâmplat la summitul pentru consumatori din 2016. Acesta este un eveniment care are loc în fiecare an. Anul acesta am hotărât să fie uh, o activitate practică. Am avut 520 de participanți înregistrați din 31 de țări și 24 de vorbitori care reflect, respectă toate aspectele legislației naționale și așa mai departe, toate instituțiile, mediul academic și industria au fost reprezentați. După cum ne-a spus doamna Ford, Doamna Ford ne-a reprezentat o imagine de ansamblu asupra participanților la summit și, de asemenea, a, a făcut și o prezentare finală în care ne-a spus că uh, repetă cererea pe care o face în calitate de președinte al acestei comisii și anume că este important să avem în vedere întregul, um, întreaga legislație privind consumatorii din Europa și să modernizăm legile după cum este nevoie. Un alt mesaj important pe care l-am primit din partea dumneavoastră, doamnă președinte, a fost că la revizuirea legislației europene pentru consumatori Trebuie să ne asigurăm că nu va fi vorba despre o reducere a protecției consumatorilor. Astea au fost niște mesaje pe care le-am primit de la comisia dumneavoastră. Care au fost alte mesaje pe care le-am primit? Trebuie să reamintim oamenilor ce încercăm. Ne-am axat pe verificarea nivelului de sănătate deci nu ne uităm doar la directive individuale, ci la modul în care funcționează ele pentru a ne asigura că există o protecție suficientă pentru consumator și că ea reflectă nevoile de pe piață. Se identifică de asemenea și poverile de reglementare, suprapuneri, decalaje, măsuri învechite și se evaluează dacă e nevoie de o legislație suplimentară sau e nevoie ca acesta să fie adaptată. Prin urmare, vorbim despre principiile unei mai bune reglementări. Am efectuat alte activități consultative, întâi de toate o serie de studii externe independente care ne arată cum stau lucrurile la nivelul statelor membre, studii de consum și studii cintite și, de asemenea, interviuri cu toți factorii interesați. Mai mult, pe durata verii, am făcut și o consultare online publică încheiată în septembrie. Avem o un grup de consultare cu consumator, care s-a întâlnit deja de două ori și care a fost aprobat pe baza legilor privind transparența de către comisie pe aspecte legate de mm, consum și în octombrie am discutat cu diferite grupuri, cum ar fi autoritățile pentru protecția consumatorilor, în grupul consultativ pentru consum din Uniunea Europeană, care au fost rezultatele, pentru că asta e relevant pentru comisie, care a fost problema cu care s-au confruntat oamenii cel mai des în ceea ce privește problemele de consum. Comerciantul nu a furnizat informațiile cheie înainte de finalizarea unui contract. Aceasta a fost problema cel mai des întâlnită. Și apoi, Există și un număr și un consens semnificativ de la nivelul uh, factorilor interesați, și anume că trebuie să grupăm cerințele. Deci nu doar că trebuie să le dăm consumatorilor, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt grupate astfel încât să fie ușor de înțeles, să fie ușor de transmis și nu se suprapun. Pentru că există trei acte legislative, cea privind practicile neechitabile, cea privind prețurile și drepturile consumatorilor. De asemenea, există și o cerere pentru un model uniform privind prezentarea acestor informații, care vine din partea consumatorilor mai degrabă. Statele membre și companiile au poziții divergente aici. Și un alt punct interesant, relevant pentru discuțiile cu Parlamentul, este cel privind informațiile care trebuie furnizate de platforme, dar furnizorii de platforme online Deci, evident, acesta a fost un rezultat al consultării publicului. Și am văzut că în ceea ce privește extinderea cerințelor actuale în cazul tranzacțiilor business B2C sau B2B, avem o majoritate mare de asociații uh, de comercianți care se opun și statele membre poziții diferite. Deci, există un scepticism și în ceea ce privește o listă neagră de practici B2B, din nou scepticism, în special din partea companiilor care au participat. Chiar dacă am văzut că există companii individuale care sunt pentru. Și am vrut să menționez aici un aspect foarte interesant pe care l-am identificat și anume uneori companiile individuale din statele membre care participă la consultări au un punct de vedere diferit față de asociațiile de comercianți care sunt mult mai mari. Deci uneori există distanțe între poziții în funcție de nivelul de informații pe care le dețin companiile. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. O altă întrebare importantă, o, un rezultat important al consultării publicului sunt cele referitoare la procedura de, procedura de infracțiune, un instrument foarte important. Majoritatea organizațiilor de consumatori, care până la urmă sunt uh, Uh, publicul țintă pentru acest mecanism și autoritățile publice au discutat despre complexitatea procedurilor și costurile ca fiind elemente importante și probabil o barieră în calea utilizării procedurii de infracțiune și cer ca această directivă să devină mai eficientă, permițând utilizarea mai multor tipuri de infracțiuni și prin reducerea costurilor, pentru că organizațiile de consumatori cer uneori acces liber la acest mecanism și, sigur, reducerea duratei. Companiile au fost mai puțin convinse, dar, pe ansamblu, au fost de acord cu această idee pentru că înțeleg la ce ajută existența unui astfel de mecanism, mai ales în cazul comercianților uh, neunești. Un alt rezultat important Yes. So, another very important question that we use the summit for is... O altă întrebare importantă care a fost discutată la summit este crearea unui cod european al consumatorilor. Și am avut o primă rundă de discuție la acest summit. Am văzut că în mare exista sprijin față de această idee în principiu și în același timp au fost puse și multe întrebări cu privire la ce efect ar avea acest cod și participanții au subliniat aproape în unanimitate că ceea ce contează este conținutul acestui cod. Conținutul oricăror schimbări legislative este partea cea mai importantă, ca un rezultat al exercițiului de refit. În ceea ce privește codul, au fost multe cereri privind lipsa de conștientizare și dacă un astfel de cod ar putea servi în acest sens. Deci să crească nivelul de conștientizare pentru companii și comercianții care se bazează pe toate aceste reguli de protecția consumatorilor. Pe ansamblu, în summit, toți factorii interesați ne-au spus că legislația actuală este adecvată, dar există probleme în ea în implementarea acesteia și au cerut să se îmbunătățească implementarea. Știți că avem un regulament separat propus pentru a îmbunătăți modul în care implementăm legislația consumatorilor. Apoi s-au menționat drepturile și îndatoririle. Autoritățile de protecție consumatorilor au identificat acest lucru ca fiind problematic în statele membre și apoi am vorbit și despre anumite amendamente pe care factorii le-ar dori în aceste directive. Există posibilitatea să le aducem pe toate într-un singur instrument sau poate nu, rămâne de văzut, însă am auzit foarte clar că dacă vrem să facem acest lucru, n-ar trebui să reducem nivelul protecției consumatorilor și marja de manevră necesară pe care o au statele membre pentru a rezolva problemele specifice naționale. Acesta este un lucru pe care l-am auzit din partea statelor membre și vom acorda o mare atenție subiectului. Apoi, continuăm activitatea cu studiile pe care le-am desfășurat. Știu că ați discutat azi dimineață propunerea comisiei privind vânzările online. Partea studiilor au fost deja au fost deja prezentate. Există o serie de alte studii care vor fi publicate în următoarele luni consultăm grupul, continuăm grupul de consultări care s-a întâlnit pe 2016, astfel încât să prezentăm un raport privind starea legislației în domeniu, care se includă toate aceste consultări și studii și idei cu privire la posibile modificări legislative în primăvara anului viitor. Și în a doua jumătate vom avea studiile relevante sub forma posibilelor instrumente legislative sau a altora. Mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție. Mulțumim foarte mult, doamnă Spano, pentru aceste informații extrem de interesante. Cred că acest summit al consumatorilor s-a bucurat de succes uh, și s-au conturat subiecte foarte pozitive. Aș fi vrut să dau cuvântul colegilor mei, dar se pare că sunt singurul deputat care pot să-i dau cuvântul. Prin urmare, practic e ca și cum toată lumea este aici doar pentru mine. Am câteva aspecte de menționat. Cred că punctul informații este un punct extrem de important consumatorii se plâng adesea de faptul că nu primesc informații adecvate de care au nevoie, ceea ce s-a și scris în documente, și consumatorii mai spun și că sunt inundați de informații în așa măsură încât nici nu mai poți ști ce este important și ce nu. Și acesta este un aspect pe care am vrea să-l examinăm îndeaproape pentru a găsi soluții rezonabile, pentru că informațiile precontractuale trebuie să fie furnizate, e foarte important, dar nu trebuie ca acest lucru să se întâmple pe portaluri de internet ascunse, trebuie să fie un lucru pe care cetățenii să-l poată înțelege. Asta este foarte important. Și, de altfel, ați subliniat acest lucru și pentru mine este un aspect extrem de important. Äh, nämlich, dass die Online-Plattformen... Apoi, hello, Jetzt äh, gerade vor, vor, am Sonntag habe ich duminică am încercat ceva. La finele săptămânii trebuie să merg la pra Praga și mă gândeam să verific hotelurile și să decid asupra unuia. Ag. Ce am făcut? Am introdus cuvântul Praga și asta nu te duce la pagina de web a orașului, ci te duce la TripAdvisor, la site-ul de acest gen. e o reclamă într-o casetă, să trebuie să dai în jos pe pagină până ajungi la orașul propriu-zis. Trebuie să mergi în jos, dai ignore și abia așa reușești să găsești site-ul orașului cu informații probabil mai obiective. Și aceasta e o situație care trebuie într-adevăr analizată. Apoi, criteriile după care se face clasificarea informației pe motoarele de căutare, trebuie de asemenea clarificate și enunțate clar să știm, e vorba de contribuții plătite sau informații cu caracter neutru. Și, și acest aspect trebuie examinat în detaliu, mai ales pentru că mari jucători, sigur, au mai mulți bani, pot să-și cumpere acces acolo, în susul paginii pe când IMM-urile nu au această posibilitate și atunci vin în jos pe listă, pe pagina 3-4. Nimeni nu mai dă în jos așa de departe ca să îi caute. Deci, acesta este genul de lucruri pe care va trebui să-l avem în vedere. Și apoi încă ceva în legătură cu CCD, dacă e business to business sau nu, spuneți că nu e clar pentru societățile comerciale. Am observat acest lucru și eu în ultimii ani, când discut cu reprezentanții ai mediului de afaceri. Și cred că ar fi bine ca reprezentanții comisiei să examineze această situație în detaliu. E doar o senzație pe care am. Nu pot să vă ofer uh, fapte concrete, dar uh, cred că o analiză merită făcută. Dacă e un număr mare de firme care se opun la introducerea acestui B2B, business to business, sau să, să vedem cât sunt pentru, cât sunt împotrivă, pentru că senzația mea când discut cu, cu acești reprezentanți e că firmele mai mici ar favoriza B2B, B2B, pentru că nu operează în, în aceleași condiții în care operează marile firme. Și apoi directiva servicii. A început la anii 2000, când vorbeam cu mari asociații, aceștia, acestea eh, susțineau eh, principiul țării de origine și apoi a venit la mine alții și au spus Sigur, în public nu putem ieși cu astfel de declarații, pentru că uh, micile firme nu ar, au nimic de câștigat, dar nu putem public să spunem acest lucru. Domnul Sfântu, poate eventual ne-ați putea oferi niște clarificări suplimentare pe temele relevate de mine. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, în ceea ce privește problema informațiilor, într-adevăr, ni s-a cerut în repetate rânduri streamlining pe acest flux, mai ales când e vorba de recenta directivă privind uh, drepturile consumatorilor. Noi pregătim o evaluare a punerii în aplicare pentru începutul anului 2017 și se va, efortul nostru se va încadra în acest streamlining general. Apoi, pe lungimea paginii, în ziua summitului noi am uh, publicat un studiu comportamental care a venit să confirme un lucru identificat uh, la începutul acestui an de Consiliul Consumatorilor din Norvegia. Ei au, au, și-au dat seama că e nevoie de 33 de ore să citești acei termeni și condiții pe care, uh, dau, uh, pe care le dau firmele. Există metode de a te sili, practic, să, să citești uh, acești termeni și condiții. Se permite o sintetizare a aspectelor cele mai importante, de exemplu, și am făcut un apel la grupul reprezentanților care ne consiliază să discute și acest element, pentru că chiar dacă nu intră în uh, directiva prin termenii contractuali, uh, ceva putem face categoric, pentru că mediul digital crește ca proporție pe piață, consumatorii au nevoie de răspunsuri, așa că vom face ceva. În ceea ce privește platformele online și criteriile, am vrea ajutorul dumneavoastră ideea de a disemina ideea că există reguli. De trei ani de zile s-au elaborat o segură de reguli. Știți că s-a adoptat acea directivă ca pachetul, a partea pachetului mai mare pe comerțul electronic în mai. Și explicăm acolo că platformele au obligația de transparență atunci când folosesc anumite criterii specifice. Spunea și dumneavoastră, consumatorii se uită doar pe partea de sus a paginii și văd practic ă, mai curând reclame și mai departe. Important este să știe că ce se vede acolo e de fapt publicitate și nu altceva. De aceea am dat cine aceste linii directoare. am vrea ajutorul dumneavoastră în a aminti celor implicați de aceste criterii care există. În ceea ce privește B2B, Aici e și o chestiune de uh, tradiție națională. Există state membre care au prelungit aplicarea regulilor privind practicile neloiale și la relația business to business. Deci a existat întotdeauna această libertate. Și comisia se ocupă de această chestiune, mai ales în contextul platformelor, cum să rezolvăm aceste probleme B2B care vin odată cu mediul digital. Nu cred că mai fost și alte întrebări, Veronica. Cred că am, am răspuns la majoritatea observațiilor noastre și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Für die Vă mulțumesc mult, doamnă Spanu, pentru toate aceste informații. Vom rămâne în continuare în legătură. Parlamentul European, bineînțeles, își dore, dorește să monitorizeze acest uh, proces de revizuire, acest refit, pentru că vorbim aici despre protecția consumatorilor și aveți dreptate, orice am face, uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că nivelul de protecție a consumatorilor în Uniunea Europeană nu uh, scade. Lucrul acesta este important pentru că tocmai uh, protecția consumatorilor este unul dintre, una dintre marile reușite ale Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că acest nivel de protecție a consumatorilor este îmbunătățit, nu înrăutățit, nu scăzut. De fapt, și în cursul dimineții am purtat această discuție Uh, cu colegii. În orice caz, acesta trebuie să rămână principiul nostru director și iată, suntem cu toții de acord pe tema aceasta. Dacă nu mai doriți să adăugați nimic, atunci declar închis uh, dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume diverse. Eu nu am nimic de transpis, transmis la punctul acesta și, prin urmare, vă anunț doar că ne vom reîntâlni din nou pe 5 decembrie 2016 de la orele 15 până la 18.30. Dacă nu mai există comentarii, ședința se suspendă și vă mulțumesc din suflet.